Yeah. Okay, colleagues, I'm gonna make... Stimați colegi, haideți să începem. Trebuie să revizuim uh, începerea ședințelor noastre, noastre la 14.30, deoarece se pare că nu mulți colegi s-au adaptat la această schimbare. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, împreună cu delegația la adunarea parlamentară paritară ACPUE și delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican. Alături de mine se află Michael Galler, care este președintele, copreședintele Delegației pentru Relațiile cu Parlamentul Panafrican și Juan Fernando López Aguilar este alături de noi, care este vicepreședinte al delegației la adunarea parlamentară paritară a CPUE. Împreună vom coprezida această sesiune foarte importantă la care vom auzi un discurs din partea domnului ambasador Awad Sakin Ahmad, reprezentant permanent al Uniunii Africane pe lângă Uniunea Europeană. Astăzi dorim să ne concentrăm pe eh, reforma în desfășurarea Uniunii Africane. După cum știți, Paul Kagame a primit sarcina în 2016 de a redacta un raport cu privire la reforma Uniunii Africane. Are, raportul a fost eh, ratificat în ianuarie 2017 și este în curs de fi pus în aplicare. Un aspect al reformei Uniunii Africane se referă la modul său de finanțare și în urma propunerilor de anul trecut, membrii Uniunii Africane au fost de acord să existe un sistem cu o taxă de 0,2% pe importurile eligibile, taxă care să fie utilizată pentru a finanța Uniunea Africană. Seamănă într-o oarecare măsură cu modelul pe care și-l dorește Uniunea Europeană. Dar ne veți putea spune dumneavoastră mai mult. În noiembrie anul trecut, mulți dintre noi am mers la summit, summitul african din Abidjan. Relațiile cu Africa sunt o prioritate pentru Uniunea Europeană, cu atât mai mult pentru Comisia DEVE. De aceea îmi face mare plăcere să-i urez bun venit, domnule ambasador. Însă, înainte de a vă da dumneavoastră cuvântul, am să-i dau cuvântul lui Juan López Aguilar, vicepreședintele DACP. Vă rog. Mulțumesc, Linda. Bună ziua tuturor. Ne aflăm aici ca să facem un schimb de opinii cu domnul ambasador Awad Sakin Ahmed, reprezentantul Uniunii Africane. Bine ați venit, domnule ambasador. Noi suntem un partener natural cu al um, Parlamentului Panafrican. Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican este reprezentată aici de Michael Galler, care este alături de mine. Lui Michel este copreședinte al Delegației pentru Adunarea Parlamentară Paritară. A cerut ca această adunare de astăzi să aibă loc în perspectiva de după Cotonou. Mandatul de negociere al Comisiei ne face să ne gândim că vom merge înainte pe fundamente comune. Pe viitor, accentul se va pune pe cele trei componente regionale care vizează Africa. E nevoie de o cooperare mai strânsă cu Uniunea Africană și cu Comunitatea Economică regionale, Regională. Prin urmare, este foarte bine că l-am invitat alături de noi pe reprezentantul UA, să invităm astfel de reprezentanți la toate reuniunile relevante din domeniu. Credem că evoluțiile la ora actuală sunt foarte bune în Uniunea Africană. Până acum am constatat că s-au creat foarte multe organisme și instituții în Uniunea Africană, fie că e vorba de bună guvernanță, de securitate, de drepturile omului și de justiție. Aceste structuri, de multe ori, nu au dispus de mijloacele financiare necesare pentru a-și îndeplini obiectivele. Raportul lui Paul Kagame, care vizează reforma instituțiilor, și raportul Caveluca cu privire la finanțarea Uniunii Africane de către statele sale membre, au drept obiectiv raționalizarea obiectivelor în perspectiva unei Uh, independenței financiare. Și sperăm că domnul Awad Zakin Ahmad ne va spune cum stau lucrurile. Mulțumesc, doamnă președinte. Fernando, for that introduction. I pass the floor now to my... Mulțumesc. Urmează Michael Galar, care este președintele Delegației pentru Relațiile cu Parlamentul Panafrican. Cred că peste două săptămâni, trei săptămâni veți merge acolo. Da, mulțumesc foarte mult, Linda. Mulțumesc, stimați colegi, pentru faptul că participați la acest schimb comun de opinii. Îi urez și eu un călduros bun venit, domnule ambasador, care a participat deja pe 5 martie la întâlnirea delegației noastre. În calitate de copreședinte, lui Michel a spus deja că suntem în ajunul negocierilor cu privire la viitorul relațiilor dintre țările din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană. Aici avem 48 de țări africane care sunt vizate de negocieri. Și, într-adevăr, vom vizita Parlamentul Panafrican în luna mai și și acolo vom discuta despre ce înseamnă situația de după Cotonou. Noi întotdeauna subliniem importanța dimensiunii parlamentare pentru relațiile viitoare dintre Uniunea Europeană și țările ACP. Având în vedere importanța crescută a regiunii, aș dori să pun o întrebare deja de pe acum. Reformele Uniunii Africane și ale instituțiilor acestora cuprind și o consolidare a Parlamentului Panafrican și care este perspectiva de timp aici. Știm că așteptăm, încă nu a intrat în vigoare, un statut consolidat al Parlamentului Panafrican, care i-ar permite să creeze legislație model, drept propuneri de înaintat pentru parlamentele naționale din Africa. Numărul statelor care a semnat acest acord este mic, cu atât mai mult și numărul celor care l-au ratificat. De aceea trebuie să ne întrebăm următoarele. Oare există ceva reforme mai generale care intră în, sub această umbrelă. Procesul oricum este îndelungat. Vă mulțumesc. Thank you, thank you very much. So, Ambassador, you have already, already questions before you even start. Se pare că ați primit deja întrebări înainte să începeți chiar, vă rog. Madame la Présidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc încă o dată stimaților parlamentari aici prezenți și, și să reiterăm disponibilitatea Uniunii Africane și să vă mulțumim pentru aceste, acest dialog care arată importanța pe care o acordăm acestei colaborări. În primul rând, Vreau să vă spun, doamnă președinte, în legătură cu întrebarea de pe ordinea de zi, și anume reforma Uniunii Africane. După cum știți, este un lucru foarte important pentru conducătorii africani. După organizația, uh, o organizația Unității Africane, Uniunea Africană a evoluat și se dorește acum o reformă care să uh, facă organele Uniunii Africane eficiente, deci o reformă progresivă și după cum știți, procesul a fost lansat în iulie 2016. Este o zi, am putea spune, istorică pentru Uniunea Africană, pentru că reforma a început la Kigali, la cel de-al 27-lea summit al Uniunii Africane, unde șefii de state și de guverne au decis să acorde această reformă eh, domnului Paul Kagame de a face organele noastre mai eficiente și mai funcționale. Deci a fost eh, un imperativ al consolidării Uniunii noastre și din acest eh, motiv, una dintre prioritățile care reies din acest raport sunt următoarele. Să punem accentul pe prioritățile cheie care au uh, relevanță națională, deci să se pună, să se stabilească uh, domeniile de aplicare pentru cooperare. Avem o arhitectură de bună guvernanță și de alegeri pe care Uniunea Europeană o susține prin susținerea pe care o acordă. Uh, este vorba și de securitate. După cum știți, 80% uh, din conflictele armate din lume sunt în Africa, deci trebuie să punem accentul pe consolidarea cooperării care există deja între Consiliul pentru Pace și Securitate African și uh, organele omologe din Europa, precum și colaborarea cu Consiliul de Securitate al ONU. Avem și integrarea economică, care este o muncă continuă pentru ca Africa să aibă mobilitatea persoanelor și de asemenea să permită o zonă de liber schimb continentală care să permită, bineînțeles, comerțul cu continentul european, care este unul dintre primii parteneri ai Uniunii Africa- Africane. Acest lucru a fost reamintit la summitul de la Abidjan și consolidarea, după cum am spus, uh, a relațiilor comerciale pentru a contracara efectele nefaste ale migrației. Un alt aspect deschis este cum se poate uh, asculta vocea Africii la nivelul scenei internaționale. Știm că există consiliile de securi- Consiliul de Securitate al ONU și instanțele care decid cu membrii permanenți, însă lumea a evoluat. 80% din conflictele armate din lume sunt în Africa, deci ar fi de neconceput să avem un uh, Consiliu de Securitate al uh, ONU cu cinci membri permanenți care să nu includă reprezentanții Africii. Vrem să susținem participarea tuturor continentelor. Întotdeauna am uh, conlucrat cu Europa în mm, cadrul mandatului membrilor non-permanenți care uh, europeni care au primit susținerea necondiționată a Africii. Aș dori de asemenea să reamintesc, după cum știți, faptul că Uniunea Africană are mai multe comisii, avem 8 comisii și, o, și 11 organe cu 20 de comisii și comitete interministeriale și comisii ale șefilor de stat, cum ar fi Comitetul de Orientare al Șefilor de Stat, un mare organ pe care îl avem deja în cadrul reformei și va deveni o agenție de execuție, deci va fi ancorată ca și Comisie a Uniunii Africane ceea ce ne va permite să gestionăm toate proiectele prioritare. Acestea au fost motivele de a aborda aceste reforme. Pentru că Afri- Africa se gândea la Europa și nu se gândea uh, la um, o abordare mai ambițioasă. Deci, avem și mecanismul de evaluare interpares care dorește să susțină guvernanța la toate nivelurile pentru a vedea cum uh, pot să funcționeze mai bine organele publice sau private. Toate acestea pentru a permite o responsabilizare în legătură cu acțiunile care sunt uh, efectuate la nivel african. Până acum știți că rolul Parlamentului African este consultativ. Uh, noi suntem în curs de a evolua spre un uh, Parlament care va avea în curând puteri legislative, pentru că, după cum știți, integrarea este un proces de durată mă gândesc la integrarea europeană care a început cu mult timp în urmă și încă se consolidează. Vrem așadar să avem un parlament mai reprezentativ, cu puteri mai largi și care, lucru care a fost decis în 2014 prin uh, un protocol. Spunem că vrem să conectăm Uniunea Europeană de cetățenii săi și acestea sunt principiile care sunt în actul constitutiv al Uniunii Africane, motiv pentru care ne-am fixat obiective legate de paritatea bărbați-femei, deci Uniunea Africană apără egalitatea de gen și în comisiile Uniunii Africane am creat organe care să, sunt dedicate tuturor acestea activități. Uh, am și consolidat mm, puterea femeilor pentru că am văzut puterea de mediere a femeilor în statele în conflict. Uh, vă reamintesc ca obiectiv uh, până în 2025 am introdus și o cotă de reprezentare a tinerilor, pentru că Africa este un continent tânăr încă. Numărul de tineri considerăm că trebuie să fie mult mai mare decât până înainte. Crearea de locuri de muncă, de asemenea, trebuie să fie uh, consolidată și de asemenea, societatea civilă trebuie să fie susținută printr-un sector privat puternic. De aceea, avem activități de consiliere economică și socială pentru societatea civilă, pentru ca aceasta să se dezvolte și să participe la viața activă la nivelul tuturor organelor Uniunii Africane. După aceea, ă, trebuie să ne gândim la finanțarea Uniunii Africane în mod durabil. Avem agenda noastră cu primul plan de 10 ani în care spunem că nu trebuie să așteptăm ca partenerii să poată să financeze dezvoltarea. Deci am angajat să finanțăm până la 60% uh, cheltuielile de regie, de întreținere a și așa mai departe, dar și programele Uniunii și să participăm cu 25% la fondurile pentru pace și securitate, pentru că ne-am dat seama cu programele de înființare a forței africane că avem nevoie de o reacție imediată în cazul crizelor. Când se declanșează un conflict, nu trebuie să așteptăm până când situația devine catastrofală. Deci, prin acest uh, fond pentru securitatea africană, vrem să avem mijloacele necesare pentru a uh, folosi trupele împreună cu forța multinațională uh, pe care o avem în Sahel Uh, foarte importantă în lupta împotriva terorismului. Sunt uh, subiecte importante care nu suferă amânare și care sunt susținute și de fondurile ONU în uh, proporție de 75, 85%. Aș dori de asemenea să amintesc că această taxă de 0,5% Uh, adoptată de o serie de personalități și de um, Carlos Juan Carlos, subsecretarul Comisiei Economice pentru Africa. Această taxă pe toate importurile taxabile, pentru că trebuie să ținem cont de uh, acordurile de parteneriat economic. Uh, sunt impozitabile toate ex, exporturile care nu sunt, uh, sunt un regim juridic uh, obligatoriu. Deci, vă asigur, doamnă președinte și stimați europarlamentari, că lucrurile înaintează. Este pentru prima oară când avem un număr mare de state care deja au participat, deci acest fond a fost alimentat. Bineînțeles că mai rămân anumite dificultăți și am uh, înființat un comitet al ministrilor de finanțe, doi pentru fiecare regiune, pentru a uh, ține cont de acordurile existente și pentru a nu submina eforturile și acordurile comerciale cu partenerii noștri. Iată așadar ceea ce dorim să facem și de, am dorit de asemenea în cadrul um, reformelor să lansăm o zonă de liber schimb continental uh, care a fost continentală care a fost lansată la Kigali pentru a permite întregii Africii să fie conectată uh, printr-un plan care va fi mm, prezentat și Europei. Deci vrem o Africă industrializată, o Africă fără bariere, o Africă deschisă către Europa, care este unul dintre partenerii noștri cei mai importanți toți operatorii economici europeni vor avea posibilitatea să investească în Africa în toate domeniile pe care și le doresc, dar vorbim și de comerțul intraafrican între state. Există, bineînțeles, și dreptul de înființare care va permite, prin acordurile de cooperare, să avem schimburi mai uh, ușoare între noi. Există de asemenea și pașaportul african, proiect adoptat la Kigali. Deci am deschis barierele pentru a echilibra situația internă. Se va, se va putea călători din Libia către Africa de Sud sau în Maroc. Deci, la Parlamentul dumneavoastră european uh, facem această pledoarie de a avea o recunoaștere pentru acest raport uh, african și în spiritul uh, obligațiilor statelor membre, Schengen, de exemplu. Lucrăm și asupra dialogului politic pentru a reglementa toate aceste aspecte. Un alt aspect pe care îl vom aborda este reforma uh, demarată de Uniunea Africană și marea uh, muncă pe care am început-o pentru post-2020, post-Cotonou. După cum știți, de la lansarea studiului uh, european, care cred că a fost publicat în decembrie 2017, în Africa ne-am gândit însă ținând cont uh, orientările, de orientările care au reieșit la summitul de la Abidjan, unde am spus că vrem să avem relații de egalitate, nu de la partener către donator, după cum uh, a reamintit uh, președintele Uniunii Africane la vizita sa la Strasburg. Ne-am gândit la un grup, printr-un grup de lucru la o poziție comună africană. Ceea ce a fost prezentat la Consiliul Executiv al Uniunii Africane la Kigali în data de 19 și a fost adoptată. Este o decizie publică ce va permite Africii să ia în considerare toate datele și angajamentele deja asumate, dar și angajamentele luate prin programele indicative naționale, dar și prin programele indicative regionale. Vom lua toate aceste texte mm, pentru a avea un uh, acord de cooperare între Uniunea Europeană și Uniunea Africană, continent către continent, însă, bineînțeles, Uniunea Africană se va ocupa cu toate chestiunile legate de multilateralism. În legătură cu Europa am avut întotdeauna poziții comune, ceea ce a permis uh, Africii și Europei să susțină Agenda, agenda 2030. Aceste poziții comune deschid un uh, elan pentru cooperare cu Pacific și cu Africa. Știți că noi avem un parteneriat cu Europa, cu Statele Unite, de asemenea cu Turcia, cu India cu, și cu lumea arabă. Deci, ținând cont de aceste uh, relații istorice pe care le avem cu în Caraibe și cu Pacificul, Consiliul nostru dă autorizația miniștrilor uh, de resurs să intre în acorduri de cooperare care să permită cooperarea cu Caraibe și cu Pacific. Vom uh, contura așadar în poziția noastră comună echipele de negociere și la nivelul Europei și sper că vom ajunge la un acord în legătură cu aspectele care pot să guverneze aceste relații uh, foarte fructoase pentru viitorul nostru. Aș dori de asemenea să vă amintesc că poziția comună africană va permite să avem Uh, coordonări între miniștrii pentru afaceri externe cu uh, coordonare politică la nivel înalt între Comisia Uniunii Europene și Comisia Uniunii Africane și vedem cum Parlamentul poate să își consolideze avantajul ținând cont de puterea legislativă și legi- reprezentativă a popoarelor africane. Am prevăzut și conferințe interministeriale în domeniul comerțului, educației și sănătății, ceea ce va permite miniștrilor africani să se exprime în legătură cu uh, subiecte importante pentru Europa, de exemplu migrația, procesul de la Valeta, procesul de la Khartoum, să reflectăm asupra tot, a tot ceea ce am obținut în Africa de Nord și dacă aceste lucruri pot să fie în beneficiul și altor state africane. Vom vedea dacă vom putea încheia acorduri obligatorii, însă ideea este ca celelalte state ale Uniunii Africane să profite în urma acestor inițiative. Ne vom baza pe instrumente deja existente care vor fi consolidate Așadar, dăm un rol privilegiat Europei, pentru că aceste acorduri sunt istorice. De aceea, nu trebuie să ne gândim că Africa abandonează Caraibele și Pacificul. Vrem să avem o coerență legată de proiectul nostru de integrare. Europa va avea posibilitatea de a lucra cu comunitățile economice regionale care se vor consolida în cadrul eforturilor noastre. Iată așadar, doamnă președinte și domnilor uh, parlamentari, ceea ce reiese din reformele noastre și din programul ambițios care a fost uh, prezentat. Un alt aspect pe care doream să-l evoc, unul dintre proiectele prioritare, uh, proiectul pentru piața unică a transportului aerian de la Addis Abeba, Uh, pentru a deschide spațiul aerian african tuturor companiilor și dezvoltarea tuturor tehnicilor care uh, vor permite deschiderea acestui spațiu aerian pentru a permite tuturor companiilor să aibă acces la cerul african, ceea ce va duce, suntem siguri, la mult mai multe schimburi, în special cu Europa, pentru că Uh, rolul Europei este foarte important. Iată, doamnă președinte, doamnelor, dom, domnilor europarlamentari, informațiile pe care am ținut să vi le împărtășesc uh, pentru, în cadrul cooperării noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule ambasador. Aveți uh, un program foarte ambițios și plin pentru Uniunea Africană și sunt sigură că pe colegii interesează acest lucru. Înainte de a da cuvântul colegilor, avem câțiva invitați la comisia noastră din, din Republica Central, Africană, domnul Danasia Maleumbo, șeful uh, biroului șefului de stat, domnul Thierry Orange, șef de misiune pentru noile tehnologii ale șefului de stat. Bun venit în comisia noastră. Can, can I say that yesterday... Apoi, vreau să vă comunic că ieri am avut o discuție în comisia noastră cu privire la relația cu Republica Centrafricană, pentru că știți probabil că câțiva dintre noi au fost într-o misiune în, în țara dumneavoastră în luna martie. Am avut onoarea să fim primiți de președinte dar și de primul ministru și am avut un schimb foarte bun de opinii și am venit aici, ne-am întors cu mesajul central cum că trebuie să întărim relațiile între Uniunea Europeană și Republica Central Africană, că s-au făcut progrese, însă mai rămân foarte multe de făcut și că trebuie să colaborăm pentru a face acest lucru și uh, că vrem să întărim relația cu Parlamentul dumneavoastră și membrii Parlamentului dumneavoastră. Mă bucur așadar că participați astăzi aici uh, la dezbaterea cu privire la Uniunea Africană. Eu, din păcate, va trebui să plec uh, la trei jumate, dar uh, colegul meu, domnul Deva, um, vicepreședinte al Comisiei, va prelua conducerea acestei reuniuni și dacă doriți să interveniți în discuție, cu siguranță veți avea ocazia. Deci, dragi colegi, Dornano. Cine dorește să intervină? Doamna Dornano, vă rog. Si, madame la Mulțumesc, doamnă președintă. Excelența dumneavoastră, domnule reprezentant permanent, Suntem uh, satisfăcuți de adoptarea unei poziții africane comune în vederea unui dialog pe care eu sper, uh, despre care eu sper că va fi benefic pentru țările europene și africane. Ținând seama de uh, aspecte cum ar fi economia, politica și comerțul, trebuie să înțelegem că acest parteneriat trebuie să se bazeze pe dezvoltarea prioritară a Africii, care se ține seama de mediu, migrație și schimbări climatice, drepturile omului, gestiunea resurselor naturale și așa mai departe. După cum uh, știți, criza migrației ar putea face ca Uniunea Europeană să fie mai exigentă în materie de uh, returnări și readmisii în relația cu partenerii din Sud. În ceea ce mă privește, cred că este o iluzie să ne opunem migrației dacă nu ne ocupăm și de cauzele migrației. Și atunci eu aș dori să vă întreb, în opinia dumneavoastră, care este cea mai bună manieră prin care statele europene să susțină angajarea forței de muncă în statele africane în mod eficient, fără a destabiliza economiile vizate? Și apoi, dacă aceste obiective reprezintă o bună bază de pornire, atunci cum considerați că multiplicarea ambițiilor nu se va traduce într-o slăbire a acțiunilor um, întreprinse? Vă mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Michael Galler. Da, mulțumesc. Sunt uh, foarte impresionată de ambiția manifestată în deciziile și, uh, luate în cadrul Uniunii Africane. Iar acum ajungem la chestiuni practice pentru cetățeni. V-ați referit la pașaportul pentru Uniunea Africană presupunând că nu e doar un alt uh, pașaport diplomatic pentru diplomați și pentru cetățeni care să circule libere din Libia până în Africa de Sud, înseamnă oare acest lucru că uh, începând de la anumită dată călătoriile în interiorul Africii vor fi libere sau fără vize pentru cetățenii africani și există un calendar în uh, instaura acest regim așa pas cu pas între țările care au căzut deja de acord, ulterior fiind lărgită pas cu pas, sau care e ideea? Apoi, ideea înființării unei zone de liber schimb panamericane. Suntem uh, la curent că în anumite zone geografice există deja uh, zone vamale comune. Uh, creând o zonă comercială de liber schimb intraafricană, se va pleca de la proiecte existente sau se va pleca de la zero și se vor decide anumite tarife și standarde? Sau cum să ne imaginăm implementarea practică a acestui plan uriaș și ambițios? Mulțumesc! Mulțumesc că mi-ați furat întrebarea cu privire la pașapoarte. Acum Norbert Neuser. Mulțumesc, foarte succint. Mulțumesc și pentru programul ambițios pe care ni l-ați prezentat. Ar avea o întrebare legată de relația din interiorul ACP. Știți că suntem în uh, prealabilul uh, acordului post nu și există două formate diferite cu privire la Africa. Una vizează relația între Uniunea Panafricană și Uniunea Europeană și a doua este includerea și a țărilor ACP. Și cred că nu e la fel de structurată dezbaterea, cum ar trebui să fie uh, Acum unele din uh, țările din uh, Africa de Nord sunt prevăzute uh, a fi incluse, care acum nu fac parte din țările ACP, pentru că deci cum se vor gestiona lucrurile pentru viitor? Pentru că în momentul de față avem două formate diferite. Cred că ar fi mai bine să avem o relație mai bine structurată între întregul continent și Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule ambasador. Doriți să răspundeți? Mersi, uh, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început, în ceea ce privește chestiunile menționate, aș dori să vă informez și să vă asigur că pilonii despre care vorbim aici sunt în conformitate cu concluziile ultimului summit Uniunea Europeană-Uniunea Africană. Deci nu uitați că aici ne înseamnă și de ocuparea forței de muncă. Apoi, în ceea ce privește migrația, am un punct de vedere pe care aș dori să vi-l împărtășesc. Nu putem niciodată să reglementăm uh, chestiunea migrației dacă nu reglementăm și cauzele. Toată lumea cunoaște cauze, deoarece tinerii africani se lansează într-o aventură. Trebuie să rezolvăm problemele, printre altele, și cu ocuparea forței de muncă. Nu se poate crea, nu se pot crea locuri de muncă dacă nu industrializăm Africa. E nevoie de o politică de industrializare. Trebuie să se creeze industrii și să împingem cu adevărat uh, tinerii africani înspre aceste sectoare, pentru că ei încă au speranță. Încă au speranță. Deci în programul nostru noi dorim să creăm locuri de muncă. În ceea ce privește migrația și readmisia, vizele, etc., țin minte că am discutat despre aceste chestiuni cu Europa și în continuare există tratate pe această temă, dar este nevoie de un mecanism, pentru că la ora actuală ceea ce avem este prea puțin coerent. Există foarte multe mecanisme. Există mecanismul Valeta, Hartum, Rabat. Toate aceste mecanisme există, dar la un moment dat trebuie să ne oprim și să evaluăm, să vedem exact cum putem rezolva problema mai simplu. Problemele migratorii nu sunt doar probleme ale Africii și în Europa există astfel de probleme cum putem uh, profita în Africa de experiența europeană și cum putem face un partaj de experiențe în așa fel încât să găsim în comun o soluție. Trebuie să vedem cum putem permite oamenilor să ocupe locuri de muncă cât mai bine. În ceea ce privește zona de liber schimb continentală, pentru mine este important să ajungem la un fel de uniune vamală a Africii și astăzi haideți să vedem cazul Europei. Astăzi nu poate exista o integrare economică dacă nu există mai multe tarife preferențiale, iar acestea se bazează pe acordul de parteneriat economic. Noi avem încă un acord de parteneriat economic cu Europa, însă e nevoie să evaluăm aceste parteneriate ca să avem o linie roșie care să ne conducă, un fir roșu care să ne conducă de-a lungul tuturor acestor negocieri. Nu putem avea o relație eficientă cu 14, 15 diverse tipuri de tarif, tarife și așa mai departe. Există un risc foarte mare de fragmentare. Acesta este deci motivul pentru care vom studia textele în așa fel încât să transformăm în realitate zona de liber schimb pe continentul nostru. Aș dori să mă refer aici și la evoluția situației după Cotonou. Suntem cu toții convinși că e nevoie să revizim acordurile actuale. În Africa există deja acordul de schimb comercial între țările din Africa de Nord și Europa. Există și cele 48 de state din Africa subsahariană care au un tratat și la summitul din Abidjan am spus că e nevoie de relații de la continent la continent. Asta ne dorim noi. Europa dorește o mai multă regionalizare și să aibă o relație de la continent la continent, dar în același timp dorește să păstreze ceea ce are deja relație cu Africa de Nord, relație cu SADEC, și așa mai departe. Numai astfel vom putea consolida dialogul. În opinia noastră, nu putem avea un acord croit pentru Africa, dar care să se aplice direct și altor state din ACP, de exemplu pentru Caraibe. Nu se poate. E nevoie să ținem seama de achiul deja existent în fiecare domeniu aparte pentru a construi o arhitectură regională importantă. Dar cu Caraibele și cu Pacificul, repet, într-adevăr există asemănări, există chestiuni uh, de ansamblu pe care le putem aborda la acel nivel de ansamblu, există legături de prietenie și de frăție cu aceste state, dar e nevoie de acorduri separate și de a înțelege separat contextele. Situația a evoluat, au existat eforturi considerabile, dar oare putem merge înainte cu o Africă fragmentată care, de cealaltă parte, mesei trebuie să negocieze cu Europa Unită? Important este să avem o poziție comună pentru că altfel și partenerii din Europa vor putea avea de câștigat. Da, madame la Présidente, je... Mulțumesc, domnule președinte. Atât uh, am avut de spus și cred că am uh, reușit să răspund întrebărilor adresate de domnii deputați. Da, v-ați descurcat foarte bine. Am văzut că mai dorește cineva să ia cuvântul din partea colegului domnul Görans. Vă rog să vorbiți pe scurt, având în vedere că deja domnul Deva este la prezidiu pentru următorul punct de ordine de zi. Aveți o întrebare, domnule Gărenț? Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Pe de o parte, există anumite realități, într-adevăr s-au înregistrat progrese în Africa, dar rămân încă multe lucruri de făcut și aș dori să mă refer la două sectoare. În ceea ce privește securitatea, este impresionant uh, să vedem cât de mult s-a aplicat Africa pe acest subiect, securitatea. Și apoi, pe de altă parte, avem guvernanța. Africa are anumite probleme cu reprezentarea, mai ales la ONU. E nevoie de un uh, loc permanent în Consiliul de Securitate pentru Africa. Și eu cred că acest loc ar trebui să fie ocupat de Uniunea Africană. Uniunea Africană va putea numi un reprezentant la acel nivel în ONU. Și o altă întrebare, nu știu dacă v-ați referit și la relațiile între Africa și China. China este unul dintre marii operatori pe continentul african, dar ce părere aveți dumneavoastră cu privire la influența dintre China și Africa și viceversa? Modelele de operare sunt foarte diferite. Pe de o parte, Condiționalitățile din partea partenerilor europeni sunt foarte dezvoltate, ele se regăsesc în texte foarte bine puse la punct, iar pe de altă parte avem impresia că partenerul chinez are o singură condiționalitate, aducă nerecunoașterea Taiwanului. La ora actuală nu ne putem da seama în ce direcție se îndreaptă China. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce două modele sunt complementare sau se exclud? Domnule ambasador, dacă doriți să răspundeți pe scurt, ca să putem trece la următorul punct de ordine de zi, fără microfon. Așa. Avem foarte multe parteneriate, printre care se numără și cooperarea noastră cu China, Aici dorim să avem o relație din care fiecare câștigă. Toți cei care se interesează de Africa pot să facă schimburi comerciale și să investească în Africa. În ceea ce privește guvernanța, ne vizuim și pe dumneavoastră pentru a câștiga legitimitatea de care avem nevoie. La ora actuală analizăm felul în care vom putea aborda problema cu toți partenerii noștri, printre care și China. E nevoie să avem obiective foarte asemănătoare cu agenda noastră de viitor. China reprezintă un mare partener pentru noi pentru că ea este foarte implicată în dezvoltarea Africii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ambasador. Impressed. Suntem așadar foarte impresionați despre acuratețea de care ați dat dovadă în răspunzând la multele întrebări formulate de deputații din comisia noastră și față de ambițiile pe care le-ați formulat în ceea ce privește viitorul relațiilor dintre Uniunea Africană și Parlamentul Panafrican în perspectiva post-Cotonou. Vă mulțumim, domnule ambasador. Atât deocamdată la acest punct, pe ordinea noastră de zi. Acum am să predau uh, ștafeta conducerii acestei ședințe, domnului Deva, care va um, conduce reuniunea pentru următorul punct. Mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la măsuri adoptate ca urmare a rezoluției referitoare la Parcul Național Virunga, în special situația în materie de securitate, mai ales după tragicele evenimente care au avut loc în Parcul Național. Pentru ca o astfel de dezbatere să funcționeze așa cum trebuie, va trebui să luăm legătura cu Emanuel Demerod prin intermediul satelitului și aș dori să-l invit pe stimabilul François Xavier de Domnea, ministru de stat din Belgia, să vină să mi se alătură la prezidiu. Bine.